Iată, situația este gravă, într-adevăr, dar cred că totuși uh, v-a bucurat uh, aceste știri pe care tocmai vi le-am putut da. Mulțumesc! Vă mulțumim, doamnă comisar. Șase proiecte de rezoluție au fost uh, depuse. Dezbaterea s-a încheiat. Votul va avea loc la finele următoarei dezbateri. Următoarea dezbatere care are de-a face cu scandalul avorturilor forțate din China. Începe primul dintre autori, domnul Tenak. Truly shocking. Fen... Domnule președinte, Feng Jianmei a fost arestată și apoi a fost forțată Uh, să avorteze chiar dacă se afla în a șaptea lună de sarcină. Acest uh, subiect a devenit unul recurent în presa chineză. Oricât de închistată în vechile modele ar fi presa chin- chineză. Ei bine, iată, aceste modele există în continuare în, uh, în China, 118 băieți se nasc la, pentru fiecare 100 de fete în China. Iată, femeile sunt de la bun început discriminate. Uh, în alta reprezentantă trebuie să condamne clar avorturile forțate, asta pe uh, parcursul următorului dialog UE-China privind drepturile omului. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Urmează domnul Peterle. Rezoluția ima podlago v temeljni vrednoti evropske Vă mulțumesc, această rezoluție temeljnih pravicah ta pravi da je človekovo dostojanstvo nedotakljivo. primer splava na kitajskem v katerega je bila prisiljena dvaindvajset letna ženska v sedmem mesecu nosečnosti je dejstvo ki zahteva našo. e o problemă tehnică? domnule peterle avem o problemă tehnică interpretarea nu nu există, prin urmare vă rog să așteptați puțin. Așteptați doar puțin și mai apoi veți începe intervenția de la început. I was asked, I was asked to, uh, to ask you just to continue. Mi s-a cerut să vă rog să continuați pentru a testa instalația. Ta rezoluția ima podlago Această rezoluție este bazată pe o valoare fundamentală a Uniunii Europene o valoare fundamentală a Uniunii, după cum spuneam, se bazează pe articolul 1, care vorbește despre drepturile omului de bază și demnitatea umană, care este inalienabilă. Acest avort forțat al unei femei de 22 de ani din China uh, necesită atenția noastră. Avorturile forțate din China trebuie să fie condamnate ca o încălcare a drepturilor omului Cerem Chinei să își revizuiască politica copilului unic. Uniunea Europeană trebuie să includă problema avorturilor forțate pe agenda convorbirilor cu China. Contribuabilii uh, europeni trebuie să știe uh, pe ce sunt cheltuiți banii lor și fondurile europene trebuie să fie cheltuite doar conform valorilor noastre. Mulțumim, domnule Peterle. Urmează domnul Romeva I. Rueda. Un minut și jumătate. De Mulțumesc. Pe data de 2 iunie 2012, în regiunea Jemping, o femeie gravidă numită Feng Jianpei a fost răpită, dusă la spital, bătută și injectată cu o substanță care a provocat uh, avortul forțat și moartea uh, fetusului. S-a făcut o anchetă și s-a conchis că autoritățile au convins-o să facă acest lucru. E important să subliniem că a fost o campanie pe internet care ne arată importanța libertății de expresie, inclusiv online. Dar în acest caz particular v-aș reaminti că, conform Conferinței Internaționale pentru Populație și Dezvoltare, eh, scopul planificării familiale trebuie să fie ca eh, persoanele să facă, să ia decizii libere și bine informate în acest sens și să li se pună la îndemână metode de planificare familială și nașterea citate. Și nu trebuie să fie constrânși. De aceea ne exprimăm în primul condoleanțe familiei uh, victimei, condamnăm uh, cu putere hărțuielile și solicităm protecție publică pentru ei. Condamnăm de asemenea decizia de a forța pe doamna Feng de a avorta și condamnăm în general practica avorturilor forțate, mai ales în contextul provinciei Shangshu. Eh, practic condamnat de eh, foarte mulți intelectuali eh, și universitari din China. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum, doamna Shak, eu nu știu jumătate. Thank you, President, Commissioner. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Luna trecută, pe internet, am aflat că Feng Jianmei însărcinată în luna 7 a fost răpită și a fost obligată să avorteze. Autoritățile locale au întreprins acțiuni, dar acesta nu a fost un incident doar. Infanticidul, precum și avorturile în funcție de sexul fetusului, sunt practici uh, recurente în cadrul politicii copilului unic. Ca urmare a acestor măsuri, 40 de milioane 40 de milioane de fete nu s-au mai născut. Deci, părinții au dreptul să dea naștere unor copii, iar decizia cu privire la reproducere ar trebui să le revină exclusiv părinților. Aceste măsuri practicate în China sunt uh, vizează în special femeile. Orice femeie ar trebui să aibă acces la planificare familială, servicii de, de planificare un, fa, familială și asist, naștere asistată. E momentul ca cei de la ONU să cerceteze ce se întâmplă în China. Din fericire, iată, acest caz a generat multe dezbateri atât în China cât și în Europa. Și trebuie să mulțumim internetului pentru că ne-a ajutat sau a oferit uh, opiniei publice aceste informații și în acest context, iată, trebuie să luptăm și împotriva cenzurii pe internet. Vă mulțumim, urmează pentru un minut și jumătate doamna Vergia. Merci, monsieur. Mulțumesc, domnule președinte. Fiecare femeie este proprietara propriului, propriului trup. Uh, utilizarea acestor teme de către politicieni nu este demnă de unii care pretind să respecte drepturile omului în diverse convenții internaționale. Unii și nu unele încearcă să impună uh, aceste drepturi și uh, încearcă să impună Uh, aceste lucruri și uh, încearcă să convoace o ședință urgentă în legătură cu drepturile omului. Este aceste acte care contravin legislației chineze trebuie să fie condamnate ca orice practică ce împiedică femeile să decidă liber dacă să aibă sau nu un copil. Uh, internetul a fost folosit pentru a expune această dramă. Uh, China este un stat cu o populație extrem de mare. Se va uh, confrunta cu o îmbătrânire a populației nemai văzută în lume. Autoritățile chineze par să fie dispuse să revadă politica copilului unic și trebuie să le încurajăm în acest sens. Colegin Vergia, fra Vă mulțumim, doamnă Vergia. Stimate colegă, acceptați o întrebare din partea domnului Migalski? Domnule Migalski, aveți cuvântul. Była pani łaskawa powiedzieć, że kobieta ma prawo do swojego ciała. Ați spus că o femeie este proprietara propriului corp, însă și copilul, fătul, este el cumva o parte a corpului femeii până la a câta lună a sarcinii și după naștere copilul rămâne în continuare o parte a corpului femeii sau nu? Mulțumesc, doamna Vergia. Stimate coleg, această dezbatere în legătură cu uh, dreptul la viață a fătului este o veche dezbatere a tuturor celor care se opun avortului. Eu sunt pentru o dezbatere legată de drepturile femeilor. Uh, este o dezbatere pe care o propuneți dumneavoastră este una falsă și femeile nu trebuie să fie instrumentalizate de către politicieni. Este vorba aici de femei care mor în China datorită legilor care nu se aplică. Legile trebuie să fie aplicate, femeile trebuie să fie apărate și să nu amestecăm alte dezbateri cu dezbaterea actuală. Versia Vă mulțumesc. Domnul Posselt are și el o întrebare pentru doamna Vergiadă. Doamna Vergiadă, o acceptați? Domnule Posselt, aveți cuvântul. Doamna Vergiadă, eu nu vă înțeleg. Aici nu se deturnează obiectivele. Dați-mi voie să repet întrebarea. Considerați că un făt în a șaptea lună de dezvoltare are un drept la viață sau nu. Puneți sub semnul întrebării dreptul la viața unui făt de șapte luni. Nu s-a... Asta este, de fapt, ideea pe care o discutăm aici. Nu femeia, mama a fost ucisă, ci fătul. Da, Verja, da, dragă coleg, colega, sunteți foarte clar, sunteți un adversar al avortului și uh, apărați viața fetusului. Eu apăr libertatea femeilor să uh, decide liber legătură cu propriul lor corp. Bărbații n-au dreptul să interzică femeile ce să facă, femeilor ce să facă cu propriul lor corp. Mulțumim, doamne Mergea. Bun, uh, aceștia au fost autorii rezoluției. Acum vorbitoare numele grupului politice, doamna Esaia, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Politica copilului unic în China și-a dovedit în toată cruzimea cu acest avort forțat, uh, o femeie uh, însărcinată în luna șaptea uh, și s-a impus o amendă pentru al doilea copil pe care această familie nu mai avea bani să o plătească. China încalcă drepturile omului, politicile sale în domeniul natalității intră în contradicție cu drepturile omului Um, știm că sunt milioane de avorturi um, comise doar pentru că fătul era de sex feminin. Asta va însemna explozie demografică uh, inegală în China, pentru că deja s-a vorbit despre acest lucru. Atunci când se va vedea că lipsesc 40 de milioane de femei în societatea chineză, nu știu zău uh, ce se va întâmpla. Dar drepturile fundamentale ale fiecărei persoane este să se poată naște pe această lume. Mulțumesc, doamna Isaia, și acum doamna Senișin. Dziękuję, panie przewodniczący. Chińska... Vă mulțumesc, domnule președinte. politica copilului unic din China încalcă drepturile fundamentale ale omului a generat uh, cazuri de sterilizare forțată, de avorturi forțate. În 2011, doar 12% dintre tinerii chinezi uh, știau ce înseamnă produsele contraceptive. O mii și mii de avorturi au loc uh, în fiecare zi. Doar uh, educația sexuală și contraceptivele vor reuși să pună capăt acestor activități violente împotriva femeilor. Niciun stat nu are dreptul prin autoritățile sale să impună ducerea la termen sau nu a unei sarcini. Acest uh, tip de activități reprezintă o caracteristică a, a regimurilor despotice. Femeile sunt uh, mutilate, iar adeseori copiii își pierd viața. Populația chineză crește ca număr. De ce? Pentru că oamenii trăiesc mai mult, nu pentru că ar avea mai mulți uh, copii autoritățile chineze trebuie să-și revizuiască această politică cât mai curând cu putință. Vă mulțumim, doamna Seneșin. Urmează doamna Oiuland. Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte. Răpirea lui Feng Jianmei și avortul forțat a fost o încălcare brutală a drepturilor omului. Pe lângă acțiunile împotriva lui Feng Jianmei, Uh, autoritățile chineze trebuie să investigheze aceste avorturi peste tot în China. Uh, politica copilului unic a dus la avorturi ilegale și selective, care sunt susținute de măsurile luate pentru implementarea acestei politici. Uh, furia care a urmat după acest caz al lui Feng Jianmei trebuie să fie utilizată pentru revizuirea regulilor Planificarea familială trebuie să fie în interesul și la latitudinea uh, părinților. Trebuie să se investească în educație sexuală și în utilizarea contraceptivelor. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Oiland. Domnul Schlüter? <laughs> Yes, but look that you... Vă putem ajuta? Herr Kollege Paschka. Urmează domnul Pașca. Vă mulțumesc, domnule președinte. Avem aici o combinație dezastruoasă. Reguli proaste, pe de o parte, și funcționari uh, fără inimă, pe de altă parte, care pun în aplicare aceste reguli proaste. Politica copilului unic despre care vorbim astăzi este o violență parafată de către autoritățile statului. Dacă un guvern încearcă să reglementeze tendințele demografice, atunci trebuie să o facă, dar nu uh, prin intermediul violenței. Deciziile cu privire la numărul de copii revin în exclusivitate părinților. Statul poate ajuta, poate oferi uh, informații, poate motiva uh, pe cale materială părinții. Această, acest caz de avort forțat a devenit public uh, datorită internetului, dar cu siguranță nu este singura tragedie uh, din China. Dacă e, drept, dacă e adevărat că până și autoritățile chineze recunosc că asemenea acțiuni sunt de-a dreptul imorale, atunci e important ca noi aici să promovăm o schimbare a politicii chineze. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Pașca. Urmează domnul Obermeier, un minut și jumătate. Vă mulțumesc, domnule președinte. Povestea aceasta a făcut uh, turul lumii și sunt absolut convins că nu a lăsat pe nimeni indiferent. Femeia era însăr- însărcinată în luna șaptea, dar cu toate astea a fost uh, arestată și obligată să avorteze după ce nu a fost capabilă să, plătești, să plătească amenda de 40.000 de ioani pentru uh, încălcarea politicii copilului unic. A fost uh, a fost răpită și mai apoi i a fost injectată o substanță care a dus, dus la avort. Mi se pare absolut inuman acest caz și sunt absolut convins că acest caz nu este singular. Din 79 încoace 400 de milioane de nașteri nu au avut loc din pricina politicii copilului unic, în special în mediul rural, să încearcă punerea în aplicare um, într-o manieră mai severă decât ar fi normal a, acestui, a acestei politici. Acum, Uniunea Europeană, dacă chiar ia în serios acest concept de drepturi ale uh, omului, ar trebui să boicoteze importurile din China. Asta până în momentul în care autoritățile chineze decid să schimbe această politică a copilului unic. Mulțumesc! Vă mulțumim! Urmează acum domnul Sonic. Mulțumesc domnule președinte. Avorturile forțate din China reprezintă o situație groaznică și noi trebuie să combatem acest fenomen. Sunt uciși copii. Este ceva inuman, inacceptabil. Este inacceptabil ca o femeie gravidă de 23 de ani să fie supusă unui avort forțat putem spune foarte clar că această politică foarte strictă, politica copilului unic, este pusă în aplicare prin măsuri draconice uh, și nu există nicio garanție că lucrurile nu se vor repeta și pe viitor. Asta înseamnă, practic, o încălcare flagrantă a drepturilor omului uh, în China. Această politică restrictivă a copilului unic stârnește tot mai multă respingere în uh, rândurile chinezilor tinerele chinezoaice se tem pentru viețile lor, pentru că multe mor în timpul avortului. Este ceva inacceptabil. Mulțumesc, domnule Sonic și acum doamna Angelili. Mulțumesc, domnule președinte. În China, politica copilului unic a dus la un control al nașterilor prin uh, măsuri uh, constrângătoare și violente, cum este avortul forțat până luna 8 și sterilizarea forțată uh, cine face un copil în afara cotelor de stat este amendat cu amenzi enorme. Cine se opune întreruperii sarcinii, inclusiv rudele, se, e, pedepsit cu închisoarea și se ajunge până la distrugerea casei, dărâmarea casei. E o atrocitate, o încălcare inacceptabilă a drepturilor umane să supui în mod forțat o femeie la întreruperea sarcinii doar pentru că nu are un permis administrativ emis de guvern. Ar fi uh, un eufemism să, să ă, descriem asta ca doar o traumă pentru o femeie și nu e o întâmplare că în China, conform Organizației Mondiale a Sănătății, pe, în rândurile femeilor se înregistrează numărul de sinucideri cel mai ridicat și mult mai ridicat decât la bărbați. O sarcină întreruptă trebuie să fie definită ca fiind un infanticid. Mulțumim, doamna Angelili. Și acum Doamna Skrizlevska. Parlament Europeiski. Mulțumesc, domnule președinte. PPE-ul în rezoluția care urmează să fie adoptată astăzi își va exprima opinia în legătură cu politicile Chinei legate de avort. Politica copilului unic este o încălcare clară a drepturilor omului se încalcă integritatea corpului femeii. Măsurile invazive utilizate împotriva femeilor, obligându-le să avorteze, presiunile și intimidările reprezintă modalități inumane de tratare a uh, posibilelor mame. Am auzit de cazuri în care ă, feții ar fi putut să supraviețuiască în urma acestor operații. Uh, foarte mulți, dacă acest lucru s-ar întâmpla în Europa, uh, copiii ar putea să uh, supraviețuiască. Noi trebuie să acționăm pentru a împiedica asemenea acțiuni oriunde în lume. Mulțumim, doamna Skidevska. Am primit din nou mai multe solicitări decât timp alocat pentru intervenții spontane. Deci, voi da cuvântul celor care nu au intervenit până acum. Domnul Galar. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dacă o politică duce la avorturi forțate, ei bine, această politică trebuie să fie condamnată. Din, fericită, din fericire, iată, internetul nu mai face posibilă ascunderea sub preș a acestor cazuri. Important e, de asemenea, că autoritățile vor să plătească despăgubiri și să îi pedepsească pe cei vinovați. Din păcate, acesta este un caz fericit, uh, între ghilimele, singular, pentru că știm prea bine, în China drepturile omului nu sunt nici pe departe uh, respectate. Știm cu toții uh, lista celor urmăriți de autorități, jurnaliști, au, autori, membri ai opoziției, etc., etc. Și tocmai de aceea e important ca de fiecare dată să punem pe ordinea de zi a sesiunilor noastre acest, a, această temă și să încercăm să discutăm despre ea cu uh, partenerii chinezi. Mulțumim. Urmează doamna Zaborska. Am prețedea, pani comisarca. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Lumea e șocată din momentul în care a aflat uh, modul în detaliile acestui caz. Este o încălcare flagrantă a drepturilor omului și tocmai de aceea această temă trebuie neapărat pusă în discuție în cadrul relațiilor bilaterale cu China. Adevăratul motiv pentru răpirea femeii și adevăratul motiv pentru avortul uh, forțat, uh, forțat este uh, politica de planificare familială în China. Această politică este una proastă, care este cu toate astea sprijinită de către contribuabili. De aceea doresc ca Uniunea Europeană să nu mai financeze acele organizații, ONG-uri care facilitează avorturile forțate sub uh, umbrela uh, sănătății de reproducere. Urmează domnul Skinner. Mulțumesc, domnule președinte. Politica copilului unic reprezintă centrul problemei în China și aplicarea sa înseamnă infanticiduri, uh, Um, și avorturi forțate. Și această politică ar trebui abandonată de autoritățile chineze. Știu că cu toții ne dorim acest lucru și această politică ar trebui pur și simplu eliminată. Însă, iată, uh, acest caz al întreruperii unei sarcini care era în luna a șaptea, din cauza neplății unei amende, uh, este emblematic. Autoritățile chineze trebuie să recunoască că unele uh, politici sociale nu pot funcționa. Um, accesul Chinei pe uh, piața comerțului internațional înseamnă ca guvernul chinez să respecte anumite standarde, deci trebuie să-i reamintim acest lucru. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Skinner! Acum, domnul Dip. Da? Herr Kollege Zipp. Domnul Gib este în sală? Se pare că nu. Atunci urmează domnul Poselt, ultimul intervenient. President, eh, die Domnule președinte, politica copilului unic este o dictatură a minciunii Autoritățile chinezi spun că e vorba aici despre acțiuni ale autorităților locale. Nu, nu trebuie să creș- credem așa ceva. Nu, este vorba despre un sistem care își are ră- uh, rădăcinile în această politică a copilului unic și atâta timp cât există această politică a copilului unic vor exista avorturi forțate și va exista violență împotriva femeilor. Deci boba e politica copilului unic și noi trebuie să ne asigurăm că uh, drepturile femeilor și bărbaților, doamnă Vergia, sunt recunoscute și că aceste persoane au dreptul de a decide dacă au copii sau nu și de asemenea trebuie să ne asigurăm că drept, uh, viața copiilor este protejată pentru că și aceștia au dreptul la viață. Deci trebuie să ne asigurăm noi, reprezentanții Uniunii Europene, că feții nenăscuți nu sunt uciși în, uh, în um, corpul mamei lor. Dar acesta este doar un fenomen al marelui rău, mare rău care este politica copilului unic. Doamna Lun Lunacek. Nu, un regulament de, un punct de procedură. Dumneavoastră spuneați că le veți da cuvântul celor care n-au vorbit până, n-au vorbit până acum. Uh, Doamna Kill Nielsen vroia să ia cuvântul, nu i-ați dat cuvântul, dar domnului Posselt, care luase cuvântul cu ajutorul unui cartonaș albastru, i-ați mai dat cuvântul. Așadar, uh, aș vrea ca doamna Kill Nielsen să primească și ea dreptul de a spune ceva. Doamna Lunacek Procedura Catch the Eye are rolul de a face dezbaterea mai animată. Le dăm ocazia celor care nu au fost numiți de către grupuri să ia cuvântul. Cartonașul albastru este încă un element care sporește atractivitatea acestei uh, dezbateri. La prima dezbatere, domnul Posselt ceruse să pună o întrebare, nu i-am dat cuvântul, a folosit și la a doua dezbatere cartonașul albastru, i-am dat de data aia cuvântul. Ei, acum nu are sens să discutăm despre asta. Vreau doar să vă spun că nu am tratat inechitabil colegii. Și acum dezbaterea s-a încheiat, îi dăm cuvântul doamnei uh, comisar. Uniunea Europeană este conștientă de uh, avorturile forțate din China, uh, după cazul îngrozitor al doamnei Feng Jianmei pe care l-ați menționat, am aflat și despre uh, cazul doamnei Pang Chunyang și al doamnei Carui, care a fost, uh, au fost uh, însărcinate în luna a 8-a, respectiv a 5-a, Uh, când au fost forțate să avorteze în aprilie și în iunie respectiv. Autoritățile chineze au condemnat asemenea practici în cazul doamnei Feng Jianmei și s-a lansat o anchetă uh, responsabilii urmând să fie pedepsiți. Se va face o inspecție la scară largă în 19 provincii pentru a se uh, vedea dacă au fost înregistrate, pentru a verifica încălcările legislației legate de planificarea familială. După publicarea cazului Feng Jianmei, Mei, um, doamna Feng Jianmei va fi recompensată și Uniunea Europeană va uh, continua să monitorizeze îndeaproape acest caz. Orice a femeilor este ilegală în China, însă aplicarea legii este problematică. Uniunea Europeană are preocupări în legătură cu aplicarea uh, politicilor de planificare familială în China și am uh, la întâlnirea din mai de la Bruxelles am cerut autorităților chineze ca aplicarea legilor de planificare familială să fie conforme să fie conformă cu legislația chineză și cu drepturile omului. Uh, trebuie Uh, de, de asemenea, să luăm notă de faptul că juriștii care au semnalat asemenea uh, cazuri au fost persecutați. De asemenea, cei care încearcă să, a, a, să ajute victimele a, uh, practicilor ilegale a, au fost încarcerați. Domnul Cianen, după eliberare, a fost plasat în arest la domiciliu Uniunea Europeană a evocat și cazul uh, Mao Han Fang, apărător al drepturilor omului, care a susținut și el cazul împotriva avorturilor forțate. Îndemnăm și cerem autorităților chineze să apere uh, și să nu ia acțiuni împotriva acestor persoane. Acest, toate acestea vor fi transmise autorităților chineze. Vă mulțumesc, domnule președinte. Frau Kommissarin Hedegaard, zum Abschluss. Vă mulțumim, doamna Hedegaard. Șase propuneri de rezoluție au fost introduse. Dezbaterea s-a încheiat. Votul are loc acum.